Uh, luat la cunoștință această decizie și o vom transmite autorităților italiene. Din partea grupului PPE și FD am primit o serie de solicitări de uh, schimbări în uh, anumite delegații. Dacă nu există obiecții, aceste noi nominalizări vor fi incluse în procesul verbal și dacă nu există obiecții, vor fi considerate